Okay, colleague. We just start. Uh, I sub- Dragi colegi, haideți să începem. Vă propun următoarele schimbări ale ordinii de zi 1.7, prezentarea proiectului um, de aviz privind funcționarea zonei uh, Schengen, raport Carlos Coelho. Va avea loc la ora 11 și 15. Din păcate, nu avem interpretare în croată și în irlandeză astăzi. Dragi colegi, acum trecem la schimbul de opinii cu Rob Wainwright, director executiv al Europol. Acum câteva săptămâni am avut o audiere cu participarea doamnei Debole, candidat aleasă pentru a-l înlocui pe domnul Wainwright. Astăzi avem ocazia um, de a discuta despre cei 9 ani în care domnul Wainwright a condus Europolul. Aș dori să-i mulțumesc pentru implicare și pentru profesionalismul cu care a condus această agenție. și a intrat, a intrat în funcție în 2009 și mandatul său se va încheia pe 30 aprilie 2018. Mai întâi domnul Wainwright va, ne va face o prezentare și apoi vom avea un schimb de opinii. Va avea un schimb de opinii cu deputații. Domnule Wainwright, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Este o plăcere să mă aflu pentru ultima dată aici la Parlament pentru a prezenta, așa cum am făcut-o de multe ori în ultimii 9 ani, activitatea Europolului. Doresc să Vă mulțumesc pentru buna cooperare a Europolului, mai ales cu această comisie. O cooperare care s-a intensificat în timp și doresc să mulțumesc multor uh, deputați uh, pentru implicarea lor personală și pentru sprijinul oferit mie și statelor membre uh, pentru securitatea cetățenilor din Uniunea Europeană. În următoarele 10 minute vă voi prezenta câteva idei în legătură cu perioada în care m-am ocupat de Europol. Contextul, așa cum am spus-o de multe ori în această comisie, este, star, scara și uh, intensitatea în creștere a amenințărilor de securitate în Uniunea Europeană. Cu toții am trăit evenimentele teroriste, mai ales din ultimii 3-4 ani. Sunt tendințe care schimbă paradigma în domeniul terorismului, de la tradiția istorică care considera terorismul ca o chestiune de securitate națională a devenit astăzi uh, o chestiune de securitate colectivă și spun acest lucru pentru că nu mai sunt doar cauze naționale care afectează sau um, amenință integritatea teritorială a unor state. S-a trecut acum la jihadismul internațional cu capacități transnaționale, definite de modul în care tehnologia este folosită ca instrument globalizat pentru a crea, în acest caz, un califat virtual. Ce înseamnă acest lucru? Mii de oameni radicalizați funcționează în Uniunea Europeană, mulți uh, se deplasează din și spre Siria și Irak și uh, cu, prin termenul internetului acesta a devenit un fenomen cu adevărat internațional și um, o amenințare de securitate internațională. Cei implicați uh, în uh, activitatea instituțională de la nivel european trebuie să înțeleagă că trebuie să reacționăm în mod colectiv la nivel de securitate. Uh, aceleași observații sunt uh, adevărate și pentru alte tipuri de criminalitate organizată, cum ar fi uh, cybercriminalitatea. De asemenea, traficurile au, au uh, crescut mult s-au identificat mult um, traficul de ființe umane, de exemplu, de la criza migrației în 2015 încoate. Uh, acest trafic nu a primit suficientă atenție din partea, guvernelor statelor membre. Situația s-a îmbunătățit un pic astăzi, dar totuși angajamentul nu este la nivelul pe care l-am dori. Astăzi e vorba de mii de victime ale traficului de ființe umane în scopuri sexuale sau de exploatare prin muncă și două treimi din victime sunt cetățenii Uniunii Europene și fac obiectul unui trafic din diferite țări um, ale Uniunii Europene. Avem și problema minorilor neînsoțiți, persoane vulnerabile la exploatare um, de traficanți în asociere cu uh, criza migrației și știu că această comisie uh, a acordat importantă deosebită acestui aspect. De asemenea, criminalitatea financiară, inclusiv frauda, nu a primit atenția necesară, dar a făcut mult rău economiei. Ehm, există și fenomenul criminalității legate de proprietatea intelectuală, care, conform ehm, unor estimări, a dus la o, pauză, ehm, la o pagubă de aproximativ 800 de milioane de euro pe an. Deci acest lucru are un impact major asupra inovării în economia europeană și arată modul în care uh, grupări ale criminalității organizate foarte profesioniste au evaluat, au evoluat pentru a funcționa în diverse țări și în diverse sectoare. Avem încă o, o problemă cu grupuri de tip mafiot în anumite țări, dar dincolo de acestea, aceste grupări internaționale foarte întreprinzătoare care funcționează la scară mondială, ajutate de tehnologie și mai ales de darknet sunt o amenințare reală. Aproximativ 400 de grupări eh, de criminalitate organizată profesioniste eh, se ocupă de spălarea de bani la nivel internațional. Practic, eh, curăță bani prin termenul sistemului bancar. Deci, la o scară foarte mare. Din multe puncte de vedere, uh, criminalitatea cibernetică este cea mai mare provocare cu care ne confruntăm. Nu are un impact imediat ca terorismul, dar uh, este o provocare pe termen lung, pentru că modul în care criminalii exploatează tehnologiile, cum ar fi darknetul, criptarea, sau uh, criptomonedele care devin uh, uh noi tendințe uh, cum ar fi uh, programele uh, pirat, um, care, cu care se fac uh, atacuri uh, cibernetice și aceste grupări, deci, uh, Nu mai au abordare simplă cu uh, e mail false multor oameni, sperând durată de succes de 1%. Au trecut acum la atacuri mult mai țintite și concentrate pe instituții mai vulnerabile și mai profitabile. Deci, um, <clears throat> țintele sunt băncile și serviciile de importanță critică, care sunt vulnerabile la astfel de atacuri um, uh, cu um, uh, virus. Natura industrială a comunității criminalității cibernetice este un element important. Sunt mii de specialiști care colaborează în aceste operațiuni. Există piețe pe Darknet um, cu care fac comerț cu droguri, arme de foc, uh, exploatarea sexuală și așa mai departe. Sunt operațiuni de uh, scară enormă. Și este cu adevărat uh, o Uh, provocare uh, majoră. Și în ultimul an și jumătate am observat din ce în ce mai multă activitate criminalizată, uh, finanțată de state, în convergență cu grupările criminalității organizate. Este o tendință foarte îngrijorătoare, pentru că astfel cresc capabilitățile, crește capacitatea de inovare, uh, și, practic, și firmele și guvernele cele mai bine protejate sunt vulnerabile acestor atacuri. Sunt tendințe în domeniul criminalității și terorismului care au devenit mai internaționale, mai complexe și sunt pe scară mai mare. Și, cu siguranță, au însemnat o povară mai mare pe umerii Europolului. Am reacționat mai întâi, cu ajutorul cadrului instituțional european, acest lucru trebuie să fie clar, modul în care legiuitorul a creat reglementări mai ferme și directive care ne ajută să controlăm de exemplu, deplasarea teroriștilor în ultima vreme. Acest lucru a avut impact enorm uh, în limitarea fluxului de uh, luptători străini spre Siria și, dinspre Siria și Irak. Um, directivele pentru lupta împotriva spălării de bani, inițiative legate de um, securitatea cibernetică sunt inițiative în care instituțiile au fost foarte active și care au un impact. În timpul mandatului meu, Ehm, cadrul juridic al Europolului a evoluat de două ori, ultima dată prin ehm, adoptarea regulamentului Europol în 2017, un, regula, un regulament ehm, mult influențat de această comisie într-un mod foarte constructiv. Resursele pe care le primim de la autoritatea bugetară sunt următoarele. Staful s-a dublat, practic. Acum suntem aproximativ 1200 de oameni la sediul nostru de la Haga. Bugetul s-a dublat de asemenea. Astăzi avem un buget de 122 de milioane. Rolul statelor membre în uh, sprijinirea activității noastre este, este esențială. Fără expertiza statelor membre și ale unor părți terțe nu putem funcționa. Ne bazăm pe o comunitate internațională de agenții și încrederea creată în această comunitate se bazează pe faptul că de asemenea, comunitatea ofițerilor de legătură s-a dublat aproape. Acum sunt aproximativ 220 de ofițeri de legătură care reprezintă autoritățile naționale din 40 de țări. Nicăieri în lume nu puteți găsi o concentrare atât de mare uh, de centre de uh, securitate și astfel uh, Europolul poate să lupte eficient împotriva criminalității și împotriva terorismului. Un element esențial care permite Europolului să se concentreze pe natura acestor amenințări este faptul că am dezvoltat centre de expertiză, cum ar fi Centrul European pentru lupta împotriva criminalității organizate, care este cel mai important centru internațional pentru lupta împotriva criminalității cibernetice. Avem și uh, un centru pentru lupta împotriva traficului de droguri, creat acum 2 ani. Și acum are peste 100 de operațiuni uh, la nivel înalt pe an și a identificat deja 70.000 de suspecți. Acest lucru s-a întâmplat de-a lungul mandatului meu. Ne-am concentrat pe expertiza și capacitățile comunității polițienești europene în aceste domenii prioritare. Uh, centrul antiterorist uh, la Centrul Antiterorist s-a discutat mult despre nivelul la care se uh, pun în comun informațiile. Nu a fost ușor să convingem comunitatea națională de securitate să aibă mai multă încredere în Europol și să comunice mai multe date. Acest lucru s-a întâmplat în ultimii doi ani. Sistemul Europol pentru schimbul de informații a primit mai multe informații pentru lupta împotriva terorismului din partea statelor membre. Acum doi ani avem aproximativ 6.000 de rapoarte pe tema terorismului în sistem, 6.000. Acum avem o jumătate de milion. De, deci, deci, um, acest sistem s-a dezvoltat atât de mult în ultimele doi ani și în ultimii doi ani și statele membre doresc să pună în comun mai multe informații. Tot la Centrul pentru lupta antiteroristă am avut peste 700 de operațiuni. Anul precedent am avut 127 și uh, numărul acestor operațiuni arată dezvoltarea centrului. Și în cei 9 ani ai mei la Europol s-a mulțit s-a mulțit de 9 ori numărul de cazuri transfrontaliere în care Europolul colaborează în fiecare an. Deci, uh, există din ce în ce mai multe solicitări din, la adresa Europolului și Europolul a reacționat pozitiv. În centrul acestei activități a fost modul în care am gestionat fluxul de informații în această comunitate de 1200 de agenții polițienești. Uh, suntem elementul de legătură între atât de multe agenții și avem probabil modelul cel mai avansat de protecția datelor din lume. Și acest lucru dă încrederea că putem uh, colecta date sensibile pe scară largă și o facem într-un cadru atât de important pentru protecția datelor și avem credibilitatea să o facem. Colectăm doar datele de care avem nevoie, păstrăm doar datele de care avem nevoie și uh, interesele noastre sunt proporționale cu cauza luptei împotriva criminalității și împotriva terorismului. Am creat capacități analitice pentru analiza datelor, pentru a gestiona cantități enorme de date pe care le primim așa cum trebuie. În 2017, pentru prima dată, am trecut de numărul de un milion de mesaje care au trecut prin rețeaua Europol într-un an. Este o povară imensă mm, pe resursele noastre, dar uh, uh, această colectare de date și analiza acestor date este esențială în activitatea noastră pentru că ne permite să identificăm um, ramificațiile transfrontaliere în domeniul criminalității și terorismului. Astfel, am avut ocazia să avem un impact mai mare asupra naturii criminalității și terorismului. Nivelul încrederii a crescut. Ultimul, uh, în ultima anchetă a partenerilor operaționale a arătat că nivelul de satisfacție este 72%, cel mai, mare, cel mai ridicat nivel înregistrat era doar de 57% acum 10 ani. Sper că cu mm, colaborarea cu instituții cum este această comisie, am reușit să ne folosim cunoștințele și influența mm, și pentru a influența modul în care sunt create politicile și legislația, modul în care mediul în care se mm, creează cooperarea polițienească este um, influențată de uh, opinia noastră de experți și această comisie întotdeauna ne-a ascultat. Bineînțeles, există și motive de frustrare în activitatea aeroporului. N-aș fi eu dacă nu aș vorbi din nou despre resurse, nu doar resursele Europolului, dar în general resursele implicate în menținerea securității interne în Uniunea Europeană. La nivel global, cred că resursele nu sunt suficiente și nu sunt pe măsura amenințării. Avem încă exemple de inerția sistemului, incapacitatea noastră colectivă de a face față acestor probleme complexe. Și mă gândesc aici la cadrul pentru lupta împotriva spălării de bani pe care l-am creat. Este extrem de ineficient, de fapt, în uh, uh găsirea și uh, uh identificarea de active o investiție în valoare de miliarde de dolari, dar sistemul a fost creat în ultimii 30 de ani, un sistem care a devenit ineficient pentru că nu este suficient de modern, nu răspunde dimensiunilor moderne ale calității și uh, nu permite o punere în comună eficientă a informațiilor. Și cred că acest cadru trebuie refizuit dacă chiar dorim să urmărim fluxurile financiare. Deocamdată nu o facem foarte bine și cu siguranță astfel permitem criminalității să se dezvolte până la urmă. Un ultim element. Aș dori să mulțumesc încă o dată Parlamentului și mai ales acestei comisii uh, pentru rolul său. Ne-a asigurat că avem bugetul, bugetul, resursele de care avem nevoie, s-a asigurat că uh, Ehm, vocea noastră este auzită atunci când se adoptă legislație. De multe ori Parlamentul ne ascultă mai mult decât Consiliul. Știm asta și apreciem asta. Mulțumim eh, și comisiilor specializate, implicărilor proactive, cum ar fi eh, Comisiei TERO, cu care de asemenea am eh, dezvoltat o, re o relație. Cooperarea cu Parlamentul este importantă pentru noi, nu doar pentru că este o datorie a noastră din punct de vedere al reglementărilor, dar ne dă și mai multă credibilitate până la urmă în rândul populației și acest lucru este esențial pentru noi. Doresc să mulțumesc uh, personal, să vă mulțumesc personal tuturor, inclusiv celor care nu sunt prezenți azi aici și vreau să mulțumesc întregii comisii pentru sprijinul pe care mi l-ați oferit. N-am fost întotdeauna de acord, e normal, așa e întotdeauna în dezbaterea democratică, dar am încercat să servesc loial cauza Europolului și să răspund, um, să, fiu, uh, să, să, să, să răspund în fața acestei comisii și în fața Parlamentului cu responsabilitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru această prezentare interesantă și noi ne bucurăm de excelenta cooperare cu Europolul și vă mulțumim pentru asta. Am o primă întrebare, domnule Wainwright. Ne puteți spune, după părerea dumneavoastră? Nu, poate pot să pun altfel întrebarea. Care este cel mai mare succes al dumneavoastră în acești 9 ani la conducerea Europolului? Și ce fel de probleme aveți, ați avut sau aveți încă în anumite legătură cu anumite idei sau ce probleme nu ați reușit să rezolvați până astăzi. Și acum uh, colegii din sală pot de asemenea să pună întrebări. Coordonatorii, mai întâi doamna Zipăl, vă rog. Mulțumesc și îmi pare rău că am ajuns ceva mai târziu. <clears throat> Însă, am auzit când ați vorbit de hacking. Și de aici uh, o întrebare care a fost discutată la întâlnirea coordonatorilor de luni. Aduceți aminte că în 2013 s-a vorbit de servicii de securitate care au uh, hackuit sistemul Belgacom și am avut discuții cu supraveghetorii Belgacom, cu dumneavoastră. Din păcate, reprezentanții guvernului UK uh, n-au fost prezenți. Dumneavoastră ați spus că Europol nu a primit o cerere din partea statelor membre să cerceteze cazul. Însă, cu doar câteva săptămâni în urmă, s-a publicat un document conform căreia poliția belgeană a făcut cerere la Europol și a fost clar că mandatul unității Europol este tocmai să întărească poziția uh, autorităților în UE. Dar se pare că Europol nu a, avut, nu a vrut să aibă nimic de a face cu investigația și a refuzat să investigheze în acest caz legat de Regatul Unit. Îmi puteți explica, vă rog, încă o dată de ce ați refuzat să ajutați Belgia? Mulțumesc. Doamna Ernst. Nu mă așteptam să ajung așa de repede la cuvânt. Mulțumesc. Mulțumesc și în numele grupului nostru. Adesea dezbaterea a fost controversată, așa arată lucrurile, e normal, însă cu toate acestea noi credem totuși că Europol trebuie să joace un rol important la nivel uh, european pentru a ajuta poliția, pentru a ajuta în combaterea terorismului și așa mai departe. Cu asta suntem cu toții de acord. Însă au existat multe situații în ultimii ani unde s-a văzut că, iată, această cooperare nu funcționează cum trebuie că nu e deloc simplă. Am criticat acest lucru ca și alte grupuri. Multe lucruri însă trebuie văzute în uh, legătură unele cu altele, mai ales dacă vorbim de terorism și aveți dreptate când spuneți că deci suntem de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să vorbim serios despre prevenție, despre prevenire și nu ca despre pătrunjel că trebuie adus în discuție din când în când, ci cum ajungem la cauze. Și nu e doar o sarcină Europol, ar fi mult prea simplificat, ci o, e o sarcină europeană și a statelor membre și nu ne-am ocupat de asta cum trebuie, pentru că activitatea teroristă nu poate fi soluționată doar prin acțiuni polițienești avem nevoie de un echilibru între siguranță și drepturi de bază. Știți că Parlamentul e <clears throat> foarte interesat de respectarea drepturilor omului și am tot cerut uh, transparență. Știți că și la regulamente am fost uh, raportor din umbră și am insistat pe ce se întâmplă acolo și deci considerăm că avem nevoie de un sistem armonizat avem nevoie de un sistem comun de protecția datelor, păstrând obligațiile fiecarei agenții de aplicare a legii, agenție precum Europol. Eu cred că trebuie să găsim un compromis aici vom lupta pentru acest compromis. Vă spun uh, foarte deschis, vă spun în calitate de raportor pe acest dosar, vom lupta și credem că putem găsi soluții, dar soluția nu poate fi să nu facem nimic. Asta e important pentru noi și e un mesaj pe care vi-l transmit. Iată, mulțumesc. Mulțumim, domnul Leonards. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Wainwright pentru prezență și pentru foarte bună cooperare cu instituția noastră în ultimii ani și mulțumesc pentru eforturile noastre din acești ani. Ne-ați uh, ajutat să îmbunătățim siguranța cetățenilor noștri și apreciem asta și transmit acest mesaj din partea grupului nostru. Dumneavoastră mulțumesc uh, Parlamentului pentru resurse și buget, mă mulțumim și noi, dar spuneți că banii care există puși la dispoziție în UE sunt prea puțini, date fiind provocările cu care ne confruntăm. Ce credeți că ar trebui să facem uh, la ce resurse vă gândiți sau cum ne putem pregăti pentru provocările care ne așteaptă. Apoi, în al doilea rând, ați vorbit de informațiile multiple disponibile în baza de date. Lucrăm la interoperabilitate, vorbim de sistemele centrale, Datele Europol sunt și ele în discuție, dar nu într totul. Um, cum vedeți dumneavoastră rolul pe care îl joacă informațiile Europol în uh, această discuție a interoperabilității? Și apoi, dacă vă uitați la cei 9 ani pe care ați petrecut ca director Europol, la regulamentele pe care le avem în vigoare, Alegeți o prioritate și spuneți-ne pe care ar trebui să ne concentrăm în viitorul apropiat. Doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. <laughs> Okay. În primul rând, uh, vreau să apreciez uh, sinceritatea, v-am ascultat de mai multe ori, sinceritatea cu care prezentați, obiectivitatea, nu fugiți de lucrurile negative, de lucrurile nerezolvate și eu cred că așa trebuie făcută o prezentare. Uh, ați arătat, sigur, și progresele. Eu vreau să vă spun că percepția cetățenilor europeni, cei cu care eu discut, este că Europolul este cea mai importantă instituție și de la care așteaptă securitate, siguranță, în spațiul uh, european. De aceea, cred că rolul dumneavoastră este foarte mare. Ați spus, între altele, că oamenii s-au radicalizat și că, într-adevăr, securitatea nu mai poate fi tratată la nivel național. Și ați folosit o expresie, să reacționăm în mod colectiv. Puteți să explicați care ar fi soluția aceasta? Cum vedeți să reacționăm în mod colectiv? Apoi, ați spus că dumneavoastră sunteți uh, un element de legătură între mai multe agenții și așa este. Credeți că aveți o formulă optimă de funcționare a acestui sistem? Pentru că până la urmă este un sistem, da? Dar dumneavoastră sunteți elementul de legătură cu aceste agenții. Apoi, ați mai spus, sunt probleme, ați ridicat probleme și pe lângă buget ați spus inerția sistemului. Uh, sigur, vin din mediul privat și știți cum în mediul privat se reacționează foarte rapid, pentru că altfel mori ca și companie. Ce credeți? Ce soluții ne propuneți pentru a scoate sistemul din inerție, pentru că, da, și noi, Parlamentul, avem probleme cu Consiliul, aveți dreptate. <laughs> Ați avut dreptate să spuneți că mai degrabă vă înțelegem noi. Însă, până la urmă, Parlamentul are această forță, pentru că este cu reprezentativitatea cea mai mare a cetățenilor europeni și Poate că este bine să veniți la noi, la Comisia de Specialitate, la Parlament, cu aceste propuneri, să scoatem din inerție sistemul, să funcționeze sistemic Uh, legătura dumneavoastră Europolul cu celelalte agenții și să găsim soluții să reacționăm în mod colectiv, pentru că iată dimineața am văzut o știre că din nou au fost patru oameni înjunghiați într-un stat membru. Uh, până la urmă ne interesează să asigurăm diminuarea cât se poate la maxim a atentatelor, a traficului de ființe, ființe umane, a, a, uh, a uh, protecției proprietății intelectuale, pentru că eu cred că frauda este mai mare de 800 de milioane decât ați estimat-o dumneavoastră. Cam asta ar fi întrebările. Până la urmă, din dezbaterea asta, noi trebuie să ieșim cu niște propuneri de la specialiști ca dumneavoastră și noi, ca Parlament, să le punem în fața celorlalte instituții europene. Vă mulțumesc! And, uh, Mr. Tariqa și acum, domnul Tarek Abras. Thank you very much, Mr. for your presence here, for your work. Eh, microphone doesn't work? Yo, it works. Well, thank you. I repeat, thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezență și pentru munca depusă un viitor luminos vă doresc. Și Europol, mult succes în activitățile sale. Noi știm că problemele s-au înmulțit în ultimii ani. Că au devenit uh, tot mai grave, lucrurile s-au schimbat, toate astea sunt cunoscute. Ajung acum însă la un punct pe care îl uh, cunoașteți foarte bine, dar nu v-ați referit încă la el și care mă interesează mult. E vorba de formarea și pregătirea membrilor Europol. Nu mă refer doar la formarea tehnică, ci și de ordine civică și, dacă îmi permiteți, intelectuală. <clears throat> Pentru că provocări noi cer reacții noi și noi moduri de a contracara aceste provocări, fără a uita, desigur, apărarea drepturilor uh, fundamentale, așa cum spunea deja colega Ernst. După părerea mea, când avem libertăți și securitate, vorbim de două valori foarte importante. Însă ele nu se află la același nivel. Regimurile autoritare și pentru acestea securitate e foarte importantă și câteodată pentru a avea mai multă securitate și obligă cetățenii să aibă mai puține libertăți. Deci securitatea blochează libertățile. Pe când în sistemele democratice, securitatea ar trebui să fie la dispoziția libertății, astfel încât să nu o primeze libertatea, ci să-i servească, să o protejeze. Și acest punct e foarte important și ar trebui implementat de oameni care știu aceste lucruri, care sunt pregătiți pentru aceste lucruri și care sunt gata să facă aceste lucruri. Și de aceea, foarte simplu, vreau să întreb ce facem, care este situația formării integrale a membrilor Europol. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Cinici. Doctorul Imbraia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Wainwright, nu doar pentru prezentare, ci și pentru tot ceea ce a făcut Europolul eh, sub conducerea dumneavoastră în acești 80 ani, în care Europolul a crescut nu doar eh, când vine vorba de um, tipurile de dosare tratate de Europol, ci și, după părerea mea, din punctul de vedere al faptului că ați sprijinit uh, schimbul de informații între statele Uniunii Europene și nu numai. Uh, schimb de informații esențial pentru a lupta împotriva acestei criminalități transnaționale. Deci, mulțumesc cu adevărat pentru tot ceea ce ați făcut. De mai multe ori am fost la Europol de altfel, am avut contacte cu Europolul, având în vedere de dosarele de care mă ocup în Parlamentul European și de fiecare dată am constatat cât de important a fost faptul că Europol a acordat atenție unor sectoare specifice ale criminalității cu o măsură transnațională. Pe unele le-ați menționat, uh, cu Centrul uh, de luptă împotriva terorismului sau împotriva criminalității organizate. Ați um, menționat și un alt aspect foarte important legat de criminalitatea transnațională. E vorba de delictele, infracțiunile Uh, financiare, spălarea de bani, transferurile suspecte și dincolo de o actualizare a cadrului normativ, um, cum ar fi uh, directiva pentru lupta împotriva spălării de bani și așa mai departe. Considerați că Europolul ar trebui să aibă o secțiune specifică pentru criminalitatea financiară? Credeți că e nevoie să se creeze un fel de agenție de informații financiară care să se ocupe de aceste tipuri de delicte care uneori au obiectivul finanțării terorismului? Deci finanțarea uh, unor infracțiuni și mai grave. Ați făcut de asemenea referire la rețelele criminalității organizate de tip mafiot. Recent, în Slovacia, a fost uh, ucis ziaristul Jan Puzac și um, pe, având în vedere anchetele sale um, ca jurnalist, s-au arătat legăturile cu criminalitatea organizată din Italia. Cred că s-ar putea face mai mult la nivel european. Eu personal am încercat să identific ce se face în diferitele state membre în lupt. În, în, am, am interesat care, sunt defini, care este definiția criminalității organizate în diferitele state membre pentru a deschide calea unei mai bune coordonări la nivel legislativ și deci pentru a lupta mai bine împotriva acestei tip de criminalități. Aș dori să vă întreb ce părere aveți. Și în încheiere aș dori să abordez alt subiect. E vorba de um, de substanțele folosite pentru a produce explozibili, pentru care sunt folosite apoi în atentate, expoziții în atentate. Cum, puteți, cum credeți că putem să îmbunătățim legislația în acest domeniu? Uh, și o ultimă considerație, o ultimă idee. Eu fac parte din Comisia Specială pentru Lupta împotriva terorismului și când ne-am întâlnit cu experți din diverse sectoare care se ocupă de acest subiect, a apărut o preocupare. A vorbit deja cineva înaintea mea despre prevenție. Eu cred că, într-adevăr, că trebuie să abordăm problema și la nivel de prevenție și de aceea vă pun această întrebare. Deci s-a exprimat o preocupare cum putem să intervenim la nivel de prevenție? Credeți că există această posibilitate? Posibilitatea uh, să existe atacuri teroriste în care să fie folosite armele chimice? Și dacă da, credeți că putem deja să facem ceva pentru a le preveni noi la nivel uh, legislativ sau Europolul sau lupt, structurile de luptă împotriva mm, terorismului? Credeți că pot deja să facă ceva uh, pentru a evita un astfel de pericol? Mulțumesc. And Mrs. Guillaume. Oui, merci, uh, merci, monsieur. Je veux... Doamna Guillaume, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să salut munca realizată de mai mulți ani de zile în funcția dumneavoastră și vă mulțumesc și pentru dezbaterile aprinse pe care și controversate uneori pe care le-am avut împreună pe anumite subiecte și vă urez mult succes pentru următoarea funcție pe care vă ați ocupa. Ați evocat multe subiecte, s-au referit și colegii la ele. Am notat și am apreciat cu mult interes faptul că ați revenit asupra cibercriminalității și asupra luptei împotriva spălării de bani. Pentru că, în mod clar și evident, e clar că am trecut de la o etapă, să zicem așa, artizanală la o etapă industrială, la scară industrială în ultimii ani. Și aș fi vrut, poate, să ne dați mai multe detalii pe două provocări proprii ale agenției în relațiile sale cu partenerii săi. Mai întâi, un punct deosebit de important și anume uh, felul în care se partajează datele între Europol și statele membre sau mai degrabă invers pentru a vedea dacă, după părerea dumneavoastră, lucrurile pot evolua și dacă e nevoie în continuare de adaptări. Ați vorbit despre volumul acestor date, 6.000 de documente inițial la aproape un milion acum. Și mă gândesc că volumul acesta este foarte important. Uh, poate puteți să ne dați de asemenea și alte detalii, având în vedere că astăzi este 8 martie, uh, despre felul în care sunt, uh, este organizat traficul de ființe umane, mai ales în scopuri sexuale. Mulțumesc! Okay, thank you very much for very... Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări foarte interesante și acum momentul uh, în care domnul Wainwright poate răspunde. Mulțumesc, vă mulțumesc de asemenea și pentru aprecierile exprimate. M-ați întrebat care a fost cel mai mare succes sau care operațiune a fost de succes. E bine, în fond e vorba de succesul statelor membre în care noi am jucat un rol, am facilitat lucrurile. Acum câțiva ani de zile mi-aduc aminte de o operație care la momentul respectiv uh, se ocupa de, un, uh, de o rețea de abuz sexual online și a fost uh, deosebit de important pentru că am reușit să um, sporim nivelul de încredere reciprocă. Apoi, mai recent, m-am gândit și la un, un la atacurile din uh, Paris, și Europol a răspuns atunci, pentru că a fost pentru prima dată când Europol a fost invitat să vină cu un sprijin uh, atât de puternic în Europa, pe teritoriul european. A existat o solicitare oficială din, uh, în rândul uh, procurorilor imediat și am îndeplinit un rol uh, destul de important pentru a ajuta autoritățile să investigheze. Și asta schimbă felul în care Europol este perceput uh, E un fel de ultimă instanță de securitate care poate veni și poate reprezenta un actor major. Uh, iar uh, cel mai mare succes, cred eu, îl reprezintă faptul că am creat o astfel de comunitate de agenții cu peste o mie de oameni implicați, să conectăm diferite culturi, diferite capabilități tehnice. Uh, a fost o adevărată provocare, dar cred eu că în același timp a fost și un mare succes. Apoi, doamna Zipel, uh, da, în 2013 am auzit și eu despre, și în 2014 am auzit și eu despre acest caz pe care noastră l-ați evocat. Nu a existat o solicitare oficială belgiană atunci, dacă îmi dați voie să vă explic. Autoritățile belgiene au împărtășit informații referitor la atacuri către Europol, pe platforma Europol, către statele membre, imediat după și a transmis o copie a mesajului și către uh, Unitatea Centrală Europol, în așa fel încât să avem informații despre acest caz. Și în explicații a reieșit foarte clar că ancheta referitoare la. Uh, a existat o anchetă referitor la diferite țări implicate și feriți suspecți. Europol a furnizat informații și am clarificat faptul că Așa au înțeles statele membre felul în care se, de, se desfășoară ancheta și am spus că din aceste informații nu, ne, nu putem să uh, susținem acea anchetă. Deci, în mod formal, n-a existat o solicitare, ci o solicitare doar de consiliere. Și nu s-a mai întâmplat nimic apoi și din câte știu eu nu au fost niciun fel de urmări sau efecte referitor la acel caz sau acea solicitare, cu excepția raportului pe care l-ați citat dumneavoastră acum, referitor la un jurnalist de uh, investigație. Oricum, noi întotdeauna vrem să co colaborăm, să dăm informații în diferitele cazuri cu care ne confruntăm. Cred că de mult uh, în acest caz informația nu a fost bine utilizată, însă noi nu am mai primit niciun fel de informații ulterior referitor la acel caz. Am dezbătut și cu colegii, uh, câțiva membri din uh, comitet pe anumite elemente și am ajuns la concluzia că, de fapt, nu era de competența Europol. Acum, evident, legiuitorul poate schimba e, uh, regulamentul Europol, însă a hotărât să nu facă acest lucru. Uh, așa s-a hotărât atunci, asta e situația acum și deci nu am fost în măsură să vă acordăm sprijin unei astfel de solicitări. Doamna Ernst, dar și alții și doamna Cinice au, s-au referit la uh, măsurile antiterorism. E ceva deosebit de important, mai ales în spațiul digital. Uh, și acolo se desfășoară munca noastră la nivel de prevenire și avem o, un angajament cu opt uh, platforme sociale pentru a identifica și a înlătura orice conținut uh, cu, de incitare la terorism online. Uh, deci un, uh, un aspect foarte important de lupta împotriva radicalizării. Dar acest aspect nu implică direct Europol. E evident că avem un rol important. Uh, trebuie să găsim acel echilibru între drepturile fundamentale pe de o parte și lupta împotriva terorismului pe de altă parte. Recunoaștem munca pe care a făcut-o doamna raportoare în ceea ce privește dosarul de protecție a datelor și, evident, e și logic că trebuie să avem un sistem comun pentru a înțelege importanța acestui fenomen. Dar Acum un an de zile, Comisia dumneavoastră a jucat un rol foarte important pentru că ați venit cu un instrument uh, deosebit de important în ceea ce privește protecția datelor, un standard aproape la nivel internațional. Și asta face parte din cadrul nostru de acțiune, uh, care a fost uh, redactat într-un răstimp atât de scurt și care pune niște provocări tehnice, juridice și practice de aplicare. E clar că avem nevoie de un sistem armonizat, avem nevoie de un standard care să ne ofere avantaje și sistemul acesta, în momentul de față, putem spune că este de nivel internațional. Domnul Lenars s-a referit la bugetul pentru securitate. Eu cred că trebuie să avem diferite puncte de vedere comparabile aici. Am avut o spărire bugetară, dar, per total, știți că bugetul acordat securității în Europa este destul de redus. Acum, nu știu, nu pot să spun așa o cifră magică evocată uh, la moment, însă e nevoie de o spărire a bugetului. Apoi, interoperabilitatea este de asemenea o parte deosebit de importantă a muncii deja desfășurate și Europol, Europol poate juca un rol important aici. Mai întâi pentru că poate fi locul în care acest sistem foarte bun de protecție a datelor ne poate permite să integrăm diferitele uh, sisteme informaționale. E clar că cibersecuritatea este de asemenea un element deosebit de important, printre altele, dar mai specific, sunt de părere că, într-adevăr, lupta împotriva spălării de bani, regulamentele aferente trebuie să fie uh, revizuite. Doamna Cinici, v-ați referit și la ideea să avem o secțiune specifică pentru lupta împotriva infracțiunilor uh, financiare. E vorba și de munca pe care o facem pentru a coordona diferitele unități de luptă împotriva criminalității financiare. Și e foarte frustrant faptul că munca uh, pentru a revizui directiva împotriva spălării banilor ar fi un pas, un prim pas înainte, în așa fel încât să putem recunoaște că există diferite fluxuri internaționale financiare și că avem nevoie de o mai bună împărtășire a datelor pentru a le cunoaște. Un pas înainte ar fi să avem o unitate de inteligență financiară creată la nivel european, să avem un temei juridic, să avem o posibilitate de împărtășire a informațiilor la nivel european în ceea ce privește spălarea de bani. A existat o propunere în acest sens, Astăzi, din păcate, a fost respinsă în procesul de uh, discuții trilaterale și nu vom avea acest lucru în directiva uh, de uh, spălare de bani. Eu cred că o astfel de propunere ar reprezenta o diferență imensă. Și apoi vreau să mulțumesc doamnei Grapini pentru întrebări. Soluțiile pentru colectiv, la nivel colectiv. În continuare trebuie să lucrăm în mod integrat cât mai mult cu putință, așa cum am făcut-o până în prezent. Și în acest sens, Trebuie neapărat să menționez și dimensiunea deosebit de importantă a negocierilor de Brexit. Indiferent care ar fi politicile pe de-o parte sau alta, nu pot să le comentez, însă ca în multe alte situații, Regatul Unit joacă la nivel de securitate un rol deosebit de important și trebuie să ne asigurăm că nu vom avea dificultăți toți în acest sens și ca într-un fel să găsim o soluție pentru a recunoaște această contribuție. Și interesul colectiv de securitate al Uniunii Europene și amenințările cu care ne confruntăm sunt mult prea mari ca să ne descurcăm fiecare în colțișorul său de unul singur. Deci trebuie să conlucrăm pentru că sunt multe. Uh, Miza este mare. Sunt conștient că timpul ne presează. Poate n-am să pot să răspund la toate întrebările. În orice caz vreau să vă mulțumesc domnule Terry Cabras, pentru uh, cele subliniate de dumneavoastră, felul în care trebuie să formăm personalul. Mă gândesc că poate ar trebui să avem un fel de inovație în domeniul formării la Europol. Și avem datoria să avem capacitate de leadership. Bărnesc asta, la asta se referă întrebarea dumneavoastră. Să promovăm diferite modalități de a înțelege anumite realități și probleme complexe. Și apoi Slovacia, doamna Cinici, încă nu știm suficient în ceea ce privește ancheta jurnalistului respectiv, însă susținem solicitarea de anchetă din partea autorităților slovace, așa cum am avut o solicitare și din Malta, însă nu știm exact cam cum uh, stau lucrurile. Și apoi s-a vorbit și despre împărtășirea datelor. E adevărat că asta face parte din munca pe care noi o facem și trebuie să dezvoltăm capabilități la nivel uh, științific, tehnic și aici mai pot fi făcute multe. Apoi, traficul cu ființe umane, doamna Ghiom, uh, pentru exploatare socială e un uh, dosar mult mai amplu decât cre- știi, crede lumea în general și există diferite anchete care pot fi organizate pentru a pune capăt acestui fenomen în societate. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri și, din nou, ne bucurăm de faptul că am avut șansa de-a lungul atâtor ani să colaborăm împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumim pentru munca depusă. Yes, yes. Now we have to prepare our... Și acum trebuie să ne pregătim pentru vot. Un moment important. Okay. Okay, yes. Uh, dear colleagues, uh, please. Dragi colegi, vă rog frumos să vă pregătiți uh, cartelele de vot și mai întâi va trebui să facem un vot uh, ca să testăm consolele de vot. Așa că vă rog să începeți acum să votați spre testare. S-a deschis votul de test. Close the vote. S-a închis votul. Yeah, this is check. I close the vote. Acum închidem votul. Ok. I have to look here. Uh, yeah, carried. <laughs> okay, thank you very much. Now... Bun, vă mulțumesc. Și acum votăm raportul pregătit de domnul Albrecht propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului referitor la ENISA, uh, Agenția Europeană pentru Cibersecuritate, și modificarea regulamentului 526-2013 și referitor la tehnologii de informare și comunicare, certificare cibersecuritate, și anume legea cibersecuritate, actul cibersecuritate. Avem foarte multe amendamente de compromis. Începem cu primul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Care? Se adoptă. 63. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 68. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. 69. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. S-a adoptat. 71. S-a închis votul. Se adoptă. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 78. S-a deschis votul. Nu. Da. 78. Ok. <laughs> Close the vote. S-a închis votul. Se respinge. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 80. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 83 și 84 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15. Votăm 15. S-a închis votul. Se adoptă. 92 și 16 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Se respinge. Amendamentul 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 106 și 18 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. să resping, să resping. Amendamentul 18. Să deschizi votul, Să închizi votul. Se adoptă. Și acum 107. Să deschizi votul, Să închizi votul. Se respinge. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să adoptă. 117 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 8 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Um, compromis. Compromisul 9 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 125. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 38. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 39. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 46. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 58. Nu? 59. 59. Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm întregul text astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc! Sorry, I want to change my... Aș dori să-mi schimb votul amendamentului 94. Am votat pentru, nu împotrivă. Mulțumesc. Okay, dear colleagues. Dragi colegi, haideți să trecem la următoarea parte a ședinței noastre. Trebuie să discutăm despre Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție. Raportor este doamna Monica Macovei. And uh, I would like to... Aș dori să ascultăm uh, prezentarea doamnei uh, Macovei uh, în legătură cu situația negocierilor cadrului legal pentru EU-LISA, care intră, a intrat în faza de trilog în ianuarie. Vă rog, doamna Macovei, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ați spus, Ehm, suntem în faza de trilog și sperăm să se termine cât de curând. E vorba de funcționarea agenției, cum ar fi rolul agenției în punerea în aplicare a interoperabilității, chestiuni legate de site-ul tehnic și de backup, amplasamentul de siguranță, bugetul uh, pentru operațiunile uh, de care se vor ocupa operatori privați sau soluții tehnice pentru ca sistemele să funcționeze 7 zile pe săptămână și 24 de ore în 24. Deci așa numitele soluții active. Încă discutăm aceste lucruri. Iată ce am de spus în legătură cu funcționarea agenției. Un alt lucru pe care încă îl avem în discuție se referă la gestionarea agenției, cum ar fi procedura de selectare a directorului executiv, crearea unui post de director executiv adjunct, uh, formarea și sarcinile Consiliului de gestionare și rolul Parlamentului în uh, uh, supravegherea activității agenției. Negocierile au fost constructive între cele trei instituții până acum am uh, ajuns la un acord în legătură cu mai multe aspecte și mai rămân de discutat câteva lucruri, dar cred că colegiuitorii vor reuși să ajungă la un acord la următoarea reuniune tehnică și la, apoi la următoarea uh, reuniune a raporturilor din umbră și sperăm că următorul trilog care va avea loc pe la sfârșitul lui martie va fi ultimul. Vă mulțumesc, mulțumesc doamnei Chinici pentru faptul că a fost uh, întotdeauna prezentă și a fost cea care ne-a ajutat foarte mult ca să ajungem la un acord. Mulțumesc! Monica. Mulțumesc, Monica. În calitate de raportor din umbră, doresc și eu să-ți mulțumesc pentru dialogul deschis cu ceilalți raportori din umbră, cu Comisia și cu Consiliul. Ai fost singura care a venit. Cinnici, would you like to take a floor or not? Uh, doamnă Cnici, doriți să luați uh, cuvântul? Mulțumesc. Iau cuvântul pentru a-i mulțumi Monicăi nu doar pentru cuvintele um, în adresa mea, ci pentru tot ceea ce a făcut. Monica a prezentat deja comisiei uh, ce s-a obținut până acum. Într-adevăr, mai sunt câteva lucruri de mai sensibile din punct de vedere politic uh, de rezolvat, dar eu cred că după ședințele tehnice și cu implicarea noastră a tuturor pentru a găsi o soluție la nivel politic. Vom uh, finaliza cât de repede acest regulament care este fundamental având în vedere că EULISA are sarcini din ce în ce mai uh, importante. Deci îți mulțumesc, Monica, și mulțumesc tuturor celor care lucrează cu noi la acest regulament. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes în următorii pași din acest dialog. Și acum, Departamentul pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri Constituționale um, a comandat un studiu privind politicile și legislația UE și ale statelor membre privind persoanele suspectate de infracțiuni legate de terorism la solicitarea Comisiei Libe. În studiu se analizează modul în care 10 state membre definesc acești suspecți, fac schimb de informații în legătură cu aceștia și măsuri, ce măsuri au autoritățile statelor membre pentru a preveni și pentru a încheta crime din domeniul terorismului. Găsiți textul în documentele uh, ședinței și găsiți uh, și uh, copii imprimate în sală doresc să dau cuvântul acum domnului Quentin Liger de la Optimity Advisors, care ne va prezenta principalele concluzii ale acestui studiu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum ați spus, Departamentul uh, pentru uh, Drepturile Cetățenilor și Afaceri Constituționale la uh, solicitarea acestei comisii ne a cerut să facem un studiu privind politicile și legislația UE și ale statelor membre prin persoanele suspectate de infracțiuni legate de terorism cu doamna Caroline Müller, Max Henley, domnul Henry Ofius și alți colegi. Ne-am ocupat de acest studiu și uh, ne-au ajutat și câțiva consilieri externi. Uh, mai multe copii ale raportului sunt la intrare în sală, dacă vă interesează. Noi la Optimity Advisors facem multe lucruri pentru instituțiile europene. Recent am deschis un birou la Berlin, înainte am fost în Regatul Unit. Astăzi, cred că avem între 10 și 15 minute. Nu, văd, nu se afișează slide-urile, dar nu-i nimic. Așteptăm slide-urile, spune doamna președinte. The slides are very succinct, so we can... Slide-urile sunt foarte succinte, deci putem să facem prezentarea și fără ele. exactly. So it's, uh, it's the next slide, please. Next, please. So what uh, we would like to cover today is uh, briefly... Am dori să prezentăm rapid uh, obiectivele studiului, tendințele în domeniul terorismului uh, în Uniunea Europeană, vom discuta cadrul uh, juridic din Uniunea Europeană și apoi vom trece la partea de substanță a studiului. E vorba de drepturile suspecților de terorism și mecanismele de punere în comun a informațiilor între statele membre și în cadrul statelor membre și apoi vom trage concluzii. Așa cum am spus, raportul este la dispoziția dumneavoastră, are vreo 200 de pagini. Raportul principal are 50 de pagini, dar există și o serie de anexe. Deci voi încerca să-l prezint cât pot de bine în câteva minute. deci, obiectivele studiului au fost identificarea Um, prevederilor juridice aplicabile în cazul persoanelor suspectate de terorism la nivel european și național, uh, să facem o prezentare a mecanismelor de schimb de informații la nivel intern și extern și să facem recomandări pe baza acestor uh, constatări. Cercetarea pentru acest raport a fost făcută anul trecut. Uh, raportul a fost publicat în decembrie 2017, deci, uh, într-adevăr, situația a evoluat puțin de atunci. Ne-am concentrat pe 10 state membre, Belgia, Franța, Spania, Regatul Unit, Germania, Italia, țările de jos, Suedia, Grecia și Polonia și pentru fiecare dintre aceste țări avem un raport separat pe țară în anexe cu mai multe informații. Și în ceea ce privește metodologia ne-am concentrat, bineînțeles, pe discuții din aceste 10 state membre. Am uh, avut discuții și la nivel european, am făcut cercetare uh, cu participarea mai multor experți și am organizat și un atelier cu participarea experților la sfârșitul studiului. În ceea ce privește tendințele în domeniul terorismului, putem constata o schimbare în ultimele 15-20 de ani și știți des acest lucru. Dar, pentru a oferi contextul, a scăzut în termeni relativi. E greu să vă discutăm despre statistici legate de incidente teroriste, dar s-ar părea că au scăzut numărul incidentelor teroriste în anii 70-80, chiar dacă a crescut, au crescut puțin acestea în ultimii câțiva ani. S-a schimbat și natura incidentelor atacurilor teroriste, deci nu mai sunt atacurile tipice ale anilor 70, 80 sau 90 cu uh, um, uh, terorismul separatist, naționalist tip ETA sau IRA uh, sau uh, cele um, anarhiste, cum ar fi brigade, brigăzile roșii uh, sau altfel, astfel de grupări și a crescut terorismul jihad, uh, jihadist și terorismul de dreapta, cum ar fi cazul de la München, uh, și a crescut și atacurile teroriste în Regatul Unit. În 2017 în Regatul Unit au avut patru atacuri de extremă dreaptă. Metodele folosite de teroriști s-au schimbat de asemenea. A crescut numărul uh, uh, exploziilor, uh, bombelor Asasinatele au reprezentat 27% din între atacurile teroriste în Uniunea Europeană în anii 70. Acum sunt aproxim, a fost 1% între 2010 și 2017 și au crescut și asalt, asalturile cu arme, care au reprezentat 7% din incidente în anii 80 și au, sunt, au fost 15% între 2010 și 2017. În ceea ce privește competența Uniunii Europene în chestiuni legate de terorism, știți probabil aceste lucruri mai bine decât mine, dar competențele la nivel european sunt limitate. Avem articolul 3.2 din Tratatul Uniunii Europene, care spune că Uniunea este o zonă de libertate, securitate și justiție și articolul 83, unul din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care stabilește o serie de delicte sau infracțiuni pentru care Uniunea Europeană poate stabili reguli minime, inclusiv terorismul. Când vine vorba de legislația secundară, menționăm directiva privind lupta împotriva terorismului, adoptată anul trecut, care trebuie transpusă până în septembrie, septembrie anul acesta. Bineînțeles, acesta este principalul instrument de legislație secundară, oferă o definiție a terorismului, o, de, deci, o definiție interesantă, actualizată, dar tot în legislația secundară există o serie de alte instrumente care, chiar dacă nu se concentrează în mod specific pe terorism, au legătură cu acesta. Domnul Wainwright a vorbit despre directiva pentru lupta împotriva spălării de bani pe care putem menționa și noi. Am vorbit despre interoperabilitatea între sistemele uh, informatice de, la scară largă și există și alte documente, cum ar fi strategia din, pentru lupta împotriva terorismului din 2005 și uh, agenda europeană pentru securitate din 2015. Dar securitatea națională rămâne de, doar de responsabilitatea statelor membre, așa cum prevede articolul 4.2 din Tratatul Uniunii Europene și vom reveni la acest lucru când vorbim despre schimbul de informații. Este un fenomen transfrontalier, dar uh, competențele sunt, rămân la nivel național. Există o serie de tendințe interesante când vine vorba de drepturile suspecților. Mai întâi, criminalizarea um, faptelor de terorism uh, s-a extins Deci nu e vorba doar de actele teroriste în sine, ci și uh, incitarea la terorism, pregătirea actelor teroriste, uh, călătoria în scop de a participa la antrenamente în scop de terorism. Deci toate aceste fapte care sunt în amonte față de atacul terorist în sine devin uh, din ce în ce uh, mai des infracțiuni a cresc, au crescut și prerogativele administrative uh, pentru a urmări aceste comportamente în toate statele membre um, pe care le-am analizat. În Suedia, de exemplu, condiciar este uh, foarte precis în comparație cu alte țări, dar unele elemente, cum ar fi revocarea documentelor de călătorie pentru a uh, preveni Um, călătoriile în altă țară a unui uh, posibil terorist este o măsură administrativă, nu judiciară. Limitarea libertății de deplasare în anumite state membre, de asemenea, în Franța, legea spune că în starea de urgență oamenii pot fi forțați să rămână într-un oraș, într-o comună, și pentru a vă da un exemplu, în țările de jos, o persoană a fost achitată de un tribunal pentru fapte de terorism din lipsă de um, dovezi, dar uh, în curând, după ce a fost uh, Uh, achitat, s-a impus o măsură administrativă, nu i s-a permis să meargă în anumite zone din Rotterdam în timpul maratonului de la Rotterdam. Deci, iată, o modalitate prin care măsurile administrative sunt din ce în ce mai folosite. Am făcut o clasificare a diferitelor tipuri de drepturi uh, pe care le au diferite tipuri de persoane. Mai întâi, orice persoană Uh, poate să fie suspectă sau acuzată în momentul în care a început urmărirea penală. Deci, oricine care uh, face obiectul unei proceduri judiciare are anumite drepturi. Pot fi diferențe între cazuri de terorism și alte um, fapte. Uh, există în Spania regimul comunicării cu alte persoane, detenția uh, înainte de proces. În Franța poate să dureze patru ani, de obicei este în caz de terorism, în alte cazuri este de trei ani. Uh, suspecții fac obiectul unor măsuri administrative, așa cum am spus. Deci pot, pot, li se poate confisca pașaportul, de exemplu și deseori, atunci când există reparare judiciară, controlul judiciar are loc asupra procedurii care a dus la sancțiune administrativă și este ad hoc, deci uh, poate fi aplicată doar după ce a fost impusă. Dar subiectul știe că face obiectul unei măsuri administrative. Apoi trecem la un subiect mai uh, obscur. E vorba de persoane urmărite care s-ar putea să nu știe că sunt urmărite. Poate sunt uh, ascultate sau în Franța ar fi exemplul unei fiș S Însă problema cu drepturile omului este că de multe ori aceste persoane nu știu că sunt persoane de interes până nu trec la următoarea categorie, până nu fac subiectul unei măsuri administrative sau unei proceduri penale. Și apoi ultimul punct, drepturi oferit tuturor persoanelor care se află pe, sau oricui care se află pe teritoriul UE. Și ce spuneam mai devreme, aceasta n-ar putea afecta pe oricine și nu doar pe cei suspectați de activități de terorism. În Regatul Unit, exemplu, oricine poate fi oprit și verificat fără a fi nevoie să existe vreo suspiciune. La fel și în Franța. Următoarea planșă, mecanismele de a informațiilor. Deci avem o problemă legată, mult de cele, legată puternic de cele patru categorii menționate mai devreme. Sigur că sunt măsuri verificate pentru schimbul de informații în anumite cazuri, în cazul unei investigații în desfășurare, Însă e mai dificil când ajungem în zona mai degrabă gri. Informațiile sunt uh, distribuite între statele membre, între autorități și și cu state terțe. Cred că și domnul Wainwright uh, a spus ceva în acest sens mai devreme. Există câteva moduri clare, oficiale, de a schimba informațiile, dar din cercetările noastre se pare că foarte adesea aceste autorități se bazează pe mecanisme informale. Și asta nu doar transfrontalier, ci chiar în interiorul unui stat membru. Și aceasta are implicații și cu privire la ști unde se află un uh, suspect și care sunt drepturile. Iată, în sfârșit, ultima planșă. Avem câteva concluzii aici, dar uh, textul, raportul conține ceva mai multe recomandări. Primul element, nu există o definiție comună a suspectului, ceea ce are implicații, desigur, dacă ne uităm la, imagine, la întrebarea inițială, drepturile pentru astfel de suspecți. Există și tendința statelor membre de a trata acești suspecți în afara aspectelor legislative și impune mai multe uh, sancțiuni administrative. Unii au spus că se normalizează circumstanțele excepționale. Revin exemplul Franței, uh, multe critici față de legislația adoptată în Franța în noiembrie, fost că normalizează starea de urgență. Sigur că aici există un dinamism și o contradicție în, pe de o parte, eficiența acestor măsuri și drepturi pe de altă parte. Să, în încheiere aș spune ce spune uh, domnul Flaherty. Spun că drepturile fundamentale ar trebui să se afle la baza orice ce facem și să nu fie o idee secundară. Aceste drepturi sunt foarte importante și trebuie tratate ca atare. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Avem acum uh, momentul dezbaterii. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Sipel, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc pentru acest uh, studiu. Sunt un pic uh, îngrijorată. Eu speram să obțin mai multe informații care să ne ajute în dezbaterile noastre de aici. la sfârșitul prezentării ați vorbit de suspecți, persoane suspectate. Și ați și adresat o întrebare, cum definim de fapt un suspect? Pe ce bază stabilim că cineva e suspect de a fi eventual terorist? Dacă nu avem o, o idee comună, o definiție comună, însă schimbăm totuși date despre acea persoană, și atunci, cum putem trata cu seriozitate acest subiect și cum putem avea încredere unii în alții că avem suficiente informații? Și dacă există o suspiciune, dar nu o dovadă clară, pentru că dacă ai dovadă clară, mergi în dreptul penal să studiul dumneavoastră arată că asta nu se întâmplă. Deci există o suspiciune s-ar putea să nu fie reală, dar cum poți dovedi că suspiciunea nu e uh, adevărată? Cât timp vei fi supravegheat? Cât timp îți va fi limitată libertatea de mișcare? Eu nu văd cum poți dovedi că nu ești vinovat de o suspiciune dacă n-ai făcut nimic. Și atunci aici apar probleme legate de litera legii și democrație până la urmă. Și de asemenea, mă îngrijorează anumite măsuri din state membre. Vorbeați de patru ani, perioada înainte de începerea unui proces. Păi, cât durează pregătirea și apoi mai trec patru ani și poate uh, până la urmă procesul nici nu mai începe niciodată. Nu știu dacă ați reușit să intrați mai în detaliu. Eu mă gândesc la pedepsirea unor comportamente Ați vorbit de libertatea de mișcare, luarea pașa, confiscarea pașapoartelor, astfel încât să nu se poată deplasa. Ați văzut și alte sancțiuni. Există o linie clară pe care putem vedea ce tip de comportament duce la astfel de măsuri, de sancțiuni. Și o ultimă întrebare. Cine au fost experții cu care ați schimbat informații? Aveți informații de la poliție, de la sistemul judiciar, de la avocați, experți în drepturi fundamentale, ca să ne putem face o imagine de ansamblu. Mulțumesc! Mulțumesc, nu văd alte întrebări, așa că vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc! Voi încerca să răspund tuturor întrebărilor dar vă recomand să citiți raportul. Uh, ultima întrebare. Avem o listă cu, la sfârșitul studiului cu persoanele intervievate sau tipurile de persoane intervievate. În astfel de studii e mai ușor să vorbești cu cei de la judiciar și cu avocați decât cu uh, aplicarea legii. Poate au alte lucruri de făcut sau preferă să nu vorbească despre acest subiect. Deci, uh, <clears throat> da, am vorbit mai degrabă cu oameni din sistemul judiciar, <clears throat> dar în măsura posibilului și cu academicieni, cu experți și celălalt expert, îmi cer scuze, bana, Sean Murphy, mi-am adus aminte numele, academicieni care pot da și perspectiva autorităților de aplicare a legii Celelalte întrebări sunt dificile, sincer să vă spun, pentru că, așa cum știți, legiferarea pe astfel de cazuri de terorism e legat de, de fapte de întâmplări sau de, de, de fapte de terorism, adică de multe ori după un uh, atac terorist urmează într-un mod emoțional decizii corespunzătoare se vorbește mai degrabă de prevenirea cazurilor pe viitor și nu atât de, caz, de drepturile fundamentale. Cazul Franței e interesant cum situația de urgență, de starea de urgență a fost acceptată de publicul larg ca fiind uh, permanentă acum. Legea adoptată în, la sfârșitul anului trecut n-ar fi putut fi adoptată cu câțiva înainte, dar percepția publicului s-a schimbat după atacuri. ca apărător al drepturilor fundamentale, trebuie să spunem tocmai în acest recul al pendulului, oamenii se gândesc mai degrabă la aspecte de securitate în acest moment și de aceea acceptă o limitare a drepturilor fundamentale. Ați vorbit de sarcina probei și cât de dificil este să justifici că nu ești, de fapt, suspect sau vinovat. E foarte dificil, într-adevăr. Un lucru la care m-aș uh, referi a apărut pe planșe, dar n-am spus o date fascinante. E vorba de proporționalitatea unor măsuri. Să ne uităm la cifre în Franța, în starea de urgență. Îmi cer scuze că tot vin cu exemplul Franței, dar e cazul pe care îl cunosc mai bine. Deci am avut în Franța 6000 de, de căutări, de, de verificări de locuințe și mai departe și s-a ajuns din 6.000 de astfel de verificări la doar 20 de arestări. Ar putea fi interesant să vorbim și de numărul de victime, numărul de cazuri, ca să vedem uh, proporționalitatea răspunsului. Pentru că, evident, trebuie garantată securitatea, dar e și un element de drept fundamental pe care îl uităm adesea și ușor să-l uităm și odată ce l-am uitat, uh, e ușor să nu ne mai întoarcem la el niciodată. Am încercat astfel să vă răspund, dar vă stau la dispoziție dacă mai există întrebări. Doamna Sargentini. Mulțumesc. Două întrebări. Acum există o definiție mai largă în legislația europeană cu privire la ce înseamnă terorismul, de fapt. În cercetarea dumneavoastră, vedeți că oamenii devin suspecți acestei definiții mai largi, că înainte nu ar fi fost calificați drept suspecți de fapte de terorism? De exemplu, oameni care se fac vinovați de fraudă în domeniul economic sau activiști de mediu, astfel de categorii. Ați putea spune ceva în acest sens? Ați văzut ceva similar? Și cealaltă întrebare, poliția când uh, oprește pe cineva și cere documentele, trebuie deschis uh, porbagajul, să zicem. Când o verificare normală devine interogatoriu. Pentru că dacă e interogatoriu oficial, ai dreptul la un avocat și vedem în uh, negocierile pe sistemul informatic Schengen că acum există mai multe posibilități de a opri oameni și a le pune întrebări. Și mai ușor de ajuns la interogatoriu, dar e o trecere uh, fluentă de la o situație la alta. Poate că puteți răspunde și acestei situații. Mulțumesc. La prima întrebare, la definiția mai largă a faptelor de terorism, Așa cum am spus, cred că directiva trebuie transpusă până la sfârșitul acestui an, deci nu am văzut încă elemente specifice. Dau un alt exemplu din Franța. Summitul COP21 la, care a avut loc la Paris la câteva zile după inițierea stării de alertă și am văzut cu toții uh, că s-a suspect, se suspectează că poliția a folosit acele puteri pentru a face arestări și a limita libertatea de mișcare a anumitor activiști care nu doreau decât să demonstreze la, împotriva summitului. Dar s-au folosit legislațiile din domeniu, legislația din domeniul terorismului. Și un alt exemplu, conform noi legislații, poliția poate acționa acum în portul Dunkirk. Nu sunt eu uh, cel mai bun expert cu privire la influxul de teroriști, dar uh, portul Dunkirk nu pare tocmai un loc unde să intre teroriști pe teritoriu, mai degrabă activiști pro-Brexit, știu eu, uh, și acum la cealaltă întrebare. Scuze, ce s-a întâmplat la Dunkirk? Este unul din locurile în care poliția folosește zi de zi puterea dată de această legislație, de legislație antiteror, Însă, ideea, nu știu dacă e logic să o facă la, tocmai la Dunkirk și nu în alte locuri. Eu cred că merită pusă această întrebare. Însă o fac din cauza migranților care încearcă să treacă în Regatul Unit sau... Da, s-ar putea să fie, spune vorbitorul, n-am cercetat asta, s-ar putea să fie asta. Continuând cu celelalte întrebări, e dificil de răspuns pentru că am avut dificultăți în a vorbi cu autoritățile de aplicare a legii, în special cu cei la fața locului. Dar această graniță neclară între a cere, a prezenta actele și a ajunge la un interogatoriu, într-adevăr, e o limită foarte vagă, așa cum ați spus. Nu am reușit să ne concentrăm pe asta, dat fiind studiul nostru, dar este un altfel, alt uh, exemplu <clears throat> al acestui domeniu atât de vag, de gri. Bine, mulțumesc, nu văd alte întrebări. Încheiem acest punct aici. și am fost informată că raportorul general, Calscailio, e pe drum, deci luăm o pauză de 5 minute și reîncepem atunci. Mulțumesc! Good presentation. Mulțumim pentru o prezentare foarte bună și răspunsuri interesante. <laughs> Uh, dear colleagues, on 13 March 2017... Dragi colegi, pe 13 martie 2016, coordonatorii LIBE au fost de acord să lanseze un raport anual în ceea ce privește felul în care funcționează zona Schengen și uh, anumite elemente în ceea ce privește Uh, funcționarea corectă a zonei Schengen, în continuare sunt domenii în care există probleme. Trebuie să analizăm situația actuală și problemele cu care se confruntă zona Schengen. Să sperăm că va fi unul din multele rapoarte care vor permite Parlamentului European să-și exerciteze competențele de supraveghere în acest domeniu. În februarie am avut un, o audiere pe acest subiect și acum vom avea o prezentare a proiectului de raport și tocmai de aceea aceea aș dori să dau cuvântul domnului raportor Carlos Coelho și apoi raportorilor din umbră. Carlos, te rog. Thank you, Chair. Allow me some... Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie să vă prezint uh, pe scurt lucrurile în limba mea maternă. O primeiro relatório do Parlamento Europeu sobre o Estado de Schengen. Schengen é sinónimo de liberdade de circulação, Mulțumesc, doamnă președinte. Schengen reprezintă o mare plusvaloare pentru cetățenii europeni, dar are de asemenea materie de uh, liberă circulație, dar uh, de asemenea are și anumite costuri la nivel economic. Faptul că nu mai există frontiere, aici e vorba de 50 de miliarde de euro cu consecințe imense pentru ocupare și pentru creștere în Europa. Nu servesc la nimic nici răspunsurile simpliste, nici o viziune simplistă. Trebuie să dezbatem de despre adevăratele probleme și să ne bazăm pe, pe fapte. Tocmai asta încercăm să facem în acest raport. Schengen trebuie să devină din nou un subiect de discuție între liderii europeni. Știm care este poziția Comisiei Europene, însă nu știm ce care este poziția Consiliului. Și, în momentul de față, doamnelor și domnilor, ministrii de interne s-au reîntâlnit și de aceea este foarte important să amintim președinției bulgare uh, care este problema, în așa fel încât situația să poată fi normalizată. Și prin acest raport am speranța că Parlamentul European vom uh, avea un punct de vedere în ceea ce privește Schengen. Și acum continui în engleză. Trebuie să explicăm cum am ajuns la concluziile acestui raport. Așa cum a spus și dumneavoastră, doamna Cudriche, Parlamentul European în mandatul precedent și-a dorit ca Schengen să fie mai european. Am aprobat noul mecanism Schengen, am acordat Comisiei un rol puternic și am uh, accentuat competențele Parlamentului. Ca și consecință, Comisia noastră și-a dorit să stabilească un grup de lucru pe care eu îl conduc, tocmai pentru a revizui și a controla rezultatele specifice ale evaluărilor Schengen în diferitele domenii. Prin prezentarea rapoartelor vom spera să consolidăm mai puternic rolul Parlamentului, care de fapt îi reprezintă pe cetățeni. Într-adevăr, recent, Schengen era considerat drept un domeniu exclusiv de competență pentru statele membre, deși are un impact imens asupra vieților de zi cu zi ale cetățenilor. Și asta cu atât mai important cu cât ultimii trei ani au fost o perioadă dificilă, cu presiuni mari asupra zonei Schengen. În ultimii trei ani am avut mai multe controle la frontierele interne decât în, 10, uh, în uh, deceniul precedent. Cu toate acestea, în acest sens pot să spun în, și spun acest lucru în raportul pe care îl prezint astăzi, um, e, e foarte clar că Schengen a fost sub presiune tocmai pentru că sistemul european de azil este nefuncțional și pentru că statele membre nu aplică în mod corect achiul. De-a lungul discuțiilor în grupul nostru de lucru am, uh, ne-am confruntat cu mai multe probleme în diferite domenii. Spre exemplu, controlele la frontierele externe, cooperarea polițienească în domenii uh, uh penale, uh, sau schimbul de informații. Toate acestea sunt subliniate în raport și e cu atât mai îngrijorător cu cât Parlamentul a adoptat noi măsuri de securitate, cum ar fi noul sistem SIS, pentru introducerea unor verificări sistematice uh, obligatorii față de cetățenii europeni. Deci recunoaștem că există noi tipuri de amenințări și nu putem accepta ca statele membre să nu folosească instrumentele de care dispun și subliniez și acest lucru în mod clar în raport. De asemenea, clarificăm faptul că și Consiliul trebuie să fie alături de Parlamentul European și să adopte un mandat de negocieri pe aceste dosare și nu putem uh, accepta ca noul, uh, noua agenție pentru azil să fie blocată, deși s-a ajuns la un acord politic deja acum 9 luni. Toate aceste subiecte contribuie la presiuni sporite față de Schengen. Unii sunt de părere că da, putem acuza libera circulație și astfel rezolvăm toată problema. Dar consecințele unei astfel de abordări populiste, de fapt, va duce la reintroducerea uh, controlelor la frontierele interne și, în acest sens, statele membre s-au jucat cu focul. Acum e nevoie de coordonare. N-am avut date suficiente pentru a permite o evaluare corectă, adecvată a situației și acum de fapt, nu se mai respectă deloc regulile Schengen. Iar eu cred că acest lucru este o adevărată problemă. Tocmai de aceea, ă, revizuirea codului de controlare la frontierele interne și externe trebuie să fie examinată cu atenție, pentru că astfel de modificări ar trebui să oglindească doar noile uh, provocări și amenințări la securitate și nu trebuie să devină o cale pentru a prelungi o astfel de, de controle. Uh, noi suntem de părere că trebuie să redăm zona Schengen cetățenilor și susținem Comisia în acest obiectiv al său și amintim în mod clar și răspicat faptul că statele membre sunt până la urma urmei cele care blochează sau dau înapoi. Așa că, doamna președinte, două aspecte în continuare foarte importante. Mai întâi, Mulțumim Comisiei pentru cooperarea sa foarte constructivă, doamnul Seifert, domnul De Coster, și, evident, vreau să mulțumesc de asemenea și secretariatului nostru, tuturor celor care au participat la munca desfășurată de grupul nostru de lucru. Și în final vreau să subliniez că raportul acesta își dorește să oglindească discuțiile din grupul de lucru pe teme Schengen. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor care au participat pentru munca și contribuțiile lor. Și aștept cu mare nerăbdare să conlucrez cu raportorii din umbră, tocmai pentru a ajunge la un consens cât mai larg. Eu sunt de părere și sunt convins de altfel că trebuie să transmitem un mesaj puternic, un mesaj unit din partea Parlamentului European când vine vine vorba de Schengen. Mulțumesc! Thank you very much, Carlos. Mulțumim foarte mult, Carlos. Doamna Ghiom, mulțumesc, doamna președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc lui Carlos Coelho pentru munca depusă, pentru această primă abordare a muncii pe care o vom realiza în comun, uh, având în vedere toată experiența sa pe acest subiect, e clar, poziții progresiste care sunt dezvoltate în raport și care pleacă de la nevoia, insist și eu asupra acestui lucru, de a uh, menține spațiul Schengen. Sunt absolut de acord. E clar că trebuie să mergem pe această cale. Am uh, încercat în munca mea de raportor din umbră, am lucrat împreună și sper că această cooperare a fost una bună. Am vrut să mă concentrez pe trei elemente. Mai întâi, ceea ce reprezintă, de fapt, miezul zonei Schengen, și anume codul mecanismul de evaluare și sistemul de informare. Eu cred că va trebui să analizăm, și oricum va încerca să particip la această muncă, să analizăm politicile legate de Schengen. Spre exemplu, consolidarea controlelor la frontierele externe și strategia integrată a frontierelor, apoi toate aspectele legate de restabilirea controlelor la frontierele interne și să vedem justificarea pentru așa ceva, un aspect pe care l-am abordat deja, și apoi felul în care funcționează instituțiile europene și serviciile la fața locului pentru a consolida frontierele externe. Dar, evident, nu s-a reușit să se ajungă din nou la o liberă circulație în intern. E un semn de întrebare. De ce? și subiectele legate de încredere reciprocă și solidaritatea între statele membre și, evident, și dorința statelor membre de a lucra pe chestiuni de securitate internă, avântul lor în domeniu și dificultățile lor pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește reformarea corectă a sistemului de azil european, deși o cooperare sporită și un sistem mai solidar ar fi ceva benefic pentru întregul spațiu Schengen. Pe toate aceste subiecte va trebui să analizăm uh, punerea în aplicare, rezultatele, învățămintele ce le putem desprinde, pentru că uh, eu cel puțin n-am avut impresia că întotdeauna regulile sunt respectate și că uh, ne putem întoarce la un spațiu Schengen uh, în, în, ca un, întreg unitar. Și evident, acum nu vrem să menționăm doar elementele externe, cum ar fi, spre exemplu, cooperarea cu țări terțe pentru a lupta împotriva cauzelor profunde de migrație sau returul migranților sau acordurile de readmisie. Asta nu face parte foarte exact din uh, mandatul ce ne-a fost acordat, așa că mă gândesc că ar fi fost poate mai bine să nu le fi menționat în raport. Iată, deci, o prima prezentare a stării de spirit uh, în această discuție pe care noi o vom purta. And uh, Cecilia Wikström. Mulțumesc și acum Cecilia Wikström. Thank you very much. Thank you, Chair, and thanks to Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc și domnului raportor pentru excelentul său raport. Uh, E exact de ceea ce avem nevoie, de a prezenta cetățenilor, să subliniem cât de importantă este supravegherea democratică a întregului proces de restabilizire a zonei Schengen, în așa fel încât să avem o zonă Schengen operativă și funcțională. Vă mulțumesc, uh, Carlos Coelho, pentru munca excelentă și pentru leadershipul excelent în grupul de lucru, din care nu fac parte, din care fac parte, dar nu am fost întotdeauna capabilă să particip. Am participat de la distanță. Acum, E clar că zona Schengen trebuie să fie din nou în beneficiul cetățenilor. Este o obligație, nu o opțiune. Este o parte a soluției, în așa fel încât să avem o privire de ansamblu asupra felului în care funcționează Europa astăzi. Și eu sunt de părere că libera circulație în Uniunea Europeană trebuie să fie în continuare un drept garantat pentru cetățeni. Însă introducerea unor controle temporare la frontiere în anumite state membre, printre care și al meu, a de fapt pus la încercare zona Schengen. Și din aceste încercări, ce constatăm? Că, din păcate, nu prea avem multe de spus se pare că aceste controle la frontiere acum nu mai sunt temporare, s-au încetățenit. Și, deși nu mai sunt necesare, continuă. Și aș vrea să repet încă o dată ceea ce a spus comisarul Avramopoulos acum câteva săptămâni, și anume controlele la frontiere nu ar mai trebui să fie o chestiune internă și mă gândesc că poate aici e partea, o parte din soluție. Împărtășesc pe deplin acest punct de vedere. Nu putem permite statelor membre să pună sub semnul întrebării zona Schengen, pentru că asta fac, pentru că schimbă titlul, așa cum a făcut Suedia, de la flux migratoriu la chestiuni de securitate acolo unde nu există niciun fel de domenii, ca ar, de dovezi că ar fi vorba de așa ceva. Nu-mi place să spun asta, însă, sincer, nu corespunde cu realitatea. Raportul pe care îl avem în fața ochilor astăzi subliniază nevoia ca statele membre să implementeze pe deplin legislația existentă și însărcinează Comisia să ia acțiuni rapide împotriva acelor state membre care nu respectă cadrul actual. Nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de domnul raportor. Este absolut necesar ca să nu mai tolerăm astfel de comportamente din partea anumitor state membre, pentru că controlele temporare la frontierele interne nu mai sunt necesare. Și cetățenii europeni ar trebui să fie în măsură să se bucure de drepturile lor de liberă circulație pe deplin. Asta e valabil, evident, și pentru libera circulație a bunurilor. Și, evident, acum vrem să revizuim sistemul european uh, Uh, și interoperabilitatea între diferite sisteme, care ar putea să reprezinte o componentă importantă pentru a asigura această securitate a Uniunii Europene, care contribuie la o sporire a securității în, zone, în zona Schengen. Revin la faptul că sistemul european de azil, care acum este nefuncțional și situația actuală a zonei Schengen, merg mână în mână, în paralel. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine, ar fi să restabilim situația, să repunem ordine, să avem un sistem politic, ca un sistem care funcționează și care ne va permite să trecem de la o situație de haos la o situație în care migrația este gestionată corect. E un element cheie și e un element cheie și pentru zona Schengen. Din toate prezentările făcute de experți, de profesioniști din domeniu, asta s-a subliniat foarte clar. Așa că, încă o dată, repet, avem nevoie de Schengen și avem nevoie de un sistem european comun de azil cu cât mai repede posibil. Și încă o dată mă adresez uh, raportorului nostru, domnul Coelho, și să-i mulțumesc încă o dată pentru munca importantă depusă, pentru raportul excelent și aștept cu mare nerăbdare cooperarea noastră foarte fructuoasă. Thank you very much, Mulțumim foarte mult, Cecilia. Carlos, mai vreți să mai trageți câteva concluzii ca urmare a dezbaterii? Thank you, Chair. Uh, I want to thank both Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, celor două doamne, Wikström și Ghiom, pentru cuvintele adresate. Și aș dori să spun doamnei Ghiom că împărtășesc punctul său de vedere în ceea ce privește faptul că trebuie neapărat să punem accentul pe punctele cele mai importante, dar fără să uităm detaliile, pentru că așa cum a spus și doamna Wikström pe bună dreptate, există probleme la Consiliu în ceea ce privește acest dosar. Ori noi am luat deja niște decizii. Mă refer la sistemul de azil, mă refer la noua agenție europeană pentru azil. Iar întârzierile de la Consiliu de a găsi un răspuns pentru probleme acolo unde se află acestea, tocmai asta, de fapt, provoacă uh, dificultăți în zona Schengen. Nu vom putea rezolva problema Schengen dacă lăsăm deoparte tot ceea ce, de fapt, nu ține de Schengen, ce e ceva conex și care are consecințe asupra uh, zonei Schengen. Dar nu uitați, nu era decizia noastră, ci a statelor membre, care au făcut un amalgam, un amestec între diferite dosare și zona Schengen. Acum, dacă ne dorim să restituim zona Schengen cetățenilor, să permitem o consolidare a liberei circulației, atunci va trebui să găsim răspunsuri față de aceste probleme. Și cred că putem face asta în această comisie și în acest parlament. Doamna Cudriche, eu cred că și rezultat al acestei dezbateri uh, din partea grupului socialiștilor și a liberalilor pot să vă dau seama că avem un consens de plin pe aceste chestiuni. Evident, nu e ciudat, acest lucru e normal și sunt foarte încântat să pot lucra cu doamna Wikström, cu doamna Guillaume și ceilalți raportori din umbră, în așa fel încât să ajungem la o poziție comună cât mai cuprinzătoare. După cum am spus și în prima mea intervenție, eu cred că Parlamentul nostru ar trebui să transmită un mesaj foarte puternic către Consiliu și consensul nostru va duce la o voce puternică. Mulțumesc! Thank you, thank you very much, Carlos. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Carlos, pentru acest raport excelent. Cu siguranță va fi un mesaj foarte puternic din partea Parlamentului European. Și acum aș dori să vă amintesc faptul că termenul limită pentru a înainta amendamente este fixat la 14 martie, la ora 13 și iată că acesta a fost ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi și aș dori să vă spun că următoarea noastră ședință este prevăzută pentru 12 martie de la ora 19 la ora 21 în Strasburg, 19 martie de la ora 17 la 18.30 la Bruxelles și 20 martie uh, o zi întreagă la Bruxelles. Mulțumesc foarte mult și uh, o după amiază plăcută tuturor. Ai Best wishes for women because of the international. Să vă urez și la mulți ani pentru că astăzi e ziua internațională a femeii.